la orele 12. Doamna Georgieva, acum avem raportul doamnei Strifler în ceea ce privește Corpul Voluntar European de Ajutor Umanitar. Doamna Strifler, aveți cuvântul. Voilà. Mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi. Întâi de toate doresc să salut implicarea și eforturile doamnei Georgeva pentru a finaliza această inițiativă. De asemenea, vreau să subliniez colaborarea foarte bună și înțelegerea pe care am avut-o pe această propunere legislative. Mulțumesc. Inițiativa aceasta are obiectivul de a exprima valorile umanitare ale Uniunii Europene și solidaritatea sa cu persoanele persoanele care au nevoie de ajutor, consolidând capacitatea Uniunii de a răspunde crizelor umanitare. Uniunea trebuie să poată oferi ajutor umanitar adecvat, având în vedere numărul crescut al crizelor umanitare. Voluntarii vor avea un rol important de jucat în pregătirea răspunsului la aceste situații, reducerea riscurilor și uh, legătura dintre acestea și reabilitare și dezvoltare. Trebuie ca acești voluntari să fie o adevărată plus valoare și ei trebuie să acționeze pe baza nevoilor identificate, cu niște misiuni clar definite. E vorba de misiuni complementare pentru structurile existente și, sigur, securitatea lor este garantată. Orice cetățean european poate să fie candidat, selectarea voluntarilor va respecta diversitatea profilului și uh, a, ca, abilității minorităților. Trebuie de asemenea să existe o experiență printr-o um, certificare am avut ocazia să mă întâlnesc cu mai mulți voluntari din proiectele pilot care reveneau din misiuni și aceștia au dobândit uh, experiențe și competențe inestimabile ajutând populația care avea nevoie. În plus, această inițiativă acoperă lipsurile care există în prezent în domeniul voluntariatului și va ajuta la sensibilizarea opiniei publice către ideea cetățeniei europene. Ajutorul uh, umanitar este un imperativ moral. Regret că bugetul pentru 2014-2020 a fost redus față de propunerea inițială a Comisiei, fiindcă asta va reduce și numărul de voluntari. Profit de această ocazie pentru a mi uh, exprima neliniștea față de lipsa de mijloace necesare pentru acoperirea nevoilor umanitare în creștere. Știm că există întârzieri la plată și sunt sigură că această o inițiativă va fi o reușită pentru a ajuta persoanele cele mai vulnerabile. Pactul voluntarilor în domeniul sectorului ajutor umanitar și raportul cost-eficiența programului vor fi sigur evaluate tratate în mod regulat. Mulțumim, doamnei Strifler. Doamna George are acum cuvântul. Thank you, madam uh, president. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi sincer Parlamentului European și personal doamnei Strifler pentru susținerea continuă și puternică a acestui corp european de uh, voluntari în materie umanitară. Acest parlament reprezintă părerea cetățenilor europeni pe care îi reprezentați cu toții. Conform Eurobarometrului, 88% dintre uh, cetățenii europeni sunt pentru crearea acestui corp voluntar european de ajutor umanitar și doresc să se implice în astfel de acțiuni cu implicarea activă a Parlamentului, Comisiei și Consiliului, ajungem acum în etapa finală în realizarea dorinței lor. Ca rezultat, până în 2020, aproape 20.000 de europeni vor fi luat parte la activități în beneficiul persoanelor nevoiașe, și, așa cum spune și doamna Strifler, din păcate numărul lor este în creștere. Însă acest lucru va fi și în beneficiul voluntarilor, pentru că astfel vor pot dobândi noi uh, cunoștințe și experiențe. Am muncit din greu pentru a ne asigura că venim cu o valoare adăugată prin acest proiect, că acești uh, voluntari UE vin ca o, un aspect complementar față de instrumentele existente. Majoritatea sunt oameni tineri și pentru ei voluntariatul este o manieră de a deveni mai competitiv pe o piață de muncă mult mai uh, concurențială. Am uh, efectuat trei uh, proiecte pilot unde au participat 14, 40 de organizații umanitare și care au venit cu un input uh, important în ceea ce privește stabilirea standardelor, a formării și în mobilizare pentru ca uh, programul să-și atingă obiectivele, pentru ca noi să putem promova valorile noastre și să-i ajutăm pe cei care au uh, nevo- nevoie disperată de ajutor și am beneficiat de entuziasmul și dedicația celor care au participat în aceste proiecte pilot. E vorba de peste 250 de persoane, începând cu cei tineri până la cei uh, cu tinerețea în spirit. Uh, cei care la 70 de ani aveau acest spirit uh, tânăr dar și mai multă maturitate, desigur. Și acest lucru mă face mândră să fiu comisar european pentru ajutor umanitar, pentru că demonstrăm astfel că nu e o coincidență ca Euro- că Europa este lider în uh, acest domeniu. Aș dori să menționez și să subliniez uh, câteva dintre proiectele pilot. Promovarea cetățeniei active a fost considerată și de Parlamentul European uh, o prioritate. Și de asemenea, tot Parlamentul a susținut că siguranța voluntarilor trebuie să fie o prioritate și, în consecință, am exclus în mod expres uh, mobilizarea voluntarilor în uh, zone de conflict și ne-am limitat la acțiuni de ajutor umanitar, în reconstrucție, în uh, acțiuni uh, de, de um, ajutor de urgență, dar și doar în zonele unde există deficit pe astfel de operațiuni. De asemenea, s-a pus accentul de către Parlament și în ceea ce privește situația femeilor. Pentru că deseori în zonele de conflict uh, femeile devin nu victime, ci uh, câștigătoare, fiind cele care salvează vieți. Trebuie să uh, spun că ne aflăm la începutul realizării acestei inițiative și aștept uh, cu interes uh, implicarea Parlamentului European în procesul viitor în ceea ce privește adoptarea actelor delegate, revizuirea la mijlocul ciclului, de asemenea și în ceea ce privește alocarea dotării financiare și în ceea ce privește rapoartele anuale de evaluare. Mulțumesc. Da. Mulțumim, doamna comisar. În numele Comisiei pentru Bugete are cuvântul doamna Muniție Orcheza. Președinta, când ai 6 milioane de Mulțumesc, doamnă președintă. Există 6 milioane de tineri sub vârsta de 25 care mm, sunt șomeri. Uh, principala noastră preocupare în Spania este deci combaterea șomajului în rândul tinerilor. Acest mecanism paneuropean pentru ajutor umanitar este foarte bun pentru că ajută la îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor tinerilor în domeniul ajutorului umanitar. 47,9 milioane milioane euro sunt alocate în acest sens și acestea vor fi folosite pentru a pregăti 20.000 de tineri și 7.000 dintre aceștia la nivel local. Este mai puțin decât ar fi dorit comisia. Comisia dorea 200 de milioane. Doamna Streifler ne-a spus că suma este mult mai, puțin, mult mai redusă, însă dacă vrem ca rezultatele să fie bune pentru tine, trebuie să ne implicăm. Într-adevăr, este un pas pozitiv pentru Uniunea Europeană. Finanțarea nu se va face în detrimentul ajutoarelor umanitare, nu se va crea o concurență pentru fonduri în ceea ce privește finanțarea uh, ONG-urilor care se ocupă de aceleași activități. Iza, la parole. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Bulon. Un minut. Comisia pentru Afaceri Sociale. Nu este aici? În lipsa sa, trecem la următorul vorbitor, domnul Cașmarec, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, aș vrea să mulțumesc uh, doamnei comisar și raportoarei noastre pentru implicarea în acest uh, proiect. Cred că este un proiect extrem de important pentru întreaga Uniune Europeană. Ajutorul umanitar adecvat este una din responsabilitățile UE. Numărul crizelor umanitare a crescut recent, ceea ce reclamă o acțiune, adec, reacție adecvată din partea noastră. De, alt, de multe ori suntem solicitați în mai multe locuri deodată. Conceptul de ajutor umanitar este minunat. Toată lumea e de acord, sunt sigur. Dar pentru ca reacția noastră să fie eficace, trebuie să fim bine coordonați. Tocmai de aceea, iată, oportunitatea creării acestui corp european de voluntari pentru ajutor umanitar. Trebuie să ne asigurăm că capacitatea noastră de a reacționa la dezastre uh, umanitare rămâne în continuare uh, foarte bună. Trebuie să fim în măsură să-i ajutăm pe aceia care sunt afectați de dezastrele naturale. În același timp, trebuie să sus- suplimentăm uh, Uh, sistemele existente fără a duplica uh, eforturile și uh, structurile existente. Trebuie să ne guvernăm după principiile ajutorului umanitar consacrate și

ca și colegii mei, sunt foarte mândru să iau parte la această dezbatere, fiindcă lansăm ceva nou, ceva important. Într-adevăr, nu cu mare tamtam și nu știu dacă mass media va raporta, pentru că e vorba de o veste bună, deci nu e chiar așa atrăgătoare. E o propunere prevăzută în tratatul de la Lisabona, prin urmare e vorba de o evoluție europeană pe termen lung. Comisia pentru Dezvoltare a avut un singur vot împotrivă, cu o foarte mare majoritate majoritatea am votat pentru și doamna Schiffler, raportoarea, s-a bucurat de mare sprijin. Am ascultat mărturiile tinerilor din uh, schemele pilot și au fost uh, foarte, erau foarte încântați de experiențele avute uh, pentru că nu doar au reușit să îi ajute pe cei care s-au confruntat cu dezastre naturale, inundații, cu tremure și așa mai departe, dar tinerii care au fost implicați în aceste programe pilot au spus că este o experiență minunată să lucrez împreună cu tineri din alte țări europene. Deci experiența este una complet pe plus, favorabilă și este similară cu era Erasmus, care permite studenților să învețe peste tot și să înțeleagă faptul că mâncăm uh, poate friptură sau spaghete, dar suntem cu toții la fel. Am fost implicat și în uh, trialog, în încercările de a ajunge la un acord cu Consiliul și a fost un lucru care mi s-a părut dezamăgitor și cred că și colegii sunt de acord. Parlamentul ar fi vrut ca uh, voluntarii să uh, aibă o anumită identitate, o insignă, ceva și să spună, iată, o forță europeană. Dar prea mulți membri ai Consiliului au spus că nu e o idee bună și eu cred că ar trebui să le fie rușine pentru asta. Și um, sunt sigur că uh, euro, voluntarii respectivi ar duce steagul Europei cu mândrie oriunde ar merge. Uh, a fost foarte interesant să o ascult pe doamna Georgieva, care spune că 88% din cetățeni sunt pentru, conform Eurobarometrului. Și normal că este așa. Mă gândesc la țara mea, cu uh, monstrul acesta UKIP care se opune oricărei idei, oricărui um, formă de ajutor din afară imigranților și așa mai departe. Fără mirare nu sunt aici să se implice în dezbatere, dar mă interesează să văd mâine dacă UKIP și alte părți eurosceptice votează împotriva acestei propuneri. E ceva nou, special și deși um, suntem aici prezenți în număr mic, putem fi cu toții foarte mândri, așa cum s-a spus aici, că lansăm încă de la început ceva ce va fi benefic Europei și întregii lumi. Mulțumim domnului Newton Don. Are acum cuvântul domnul Svensson. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei comisar Gărgheva și doamnei Strifler pentru strădanie. Mă bucur că am ajuns atât de departe și sunt uh, foarte fericit că vom putea constitui în rând înființa acest corp uh, voluntar uh, al voluntarilor europeni pentru ajutor umanitar. De multe ori uh, ni se spune Uniunea Europeană nu ar trebui să se implice în astfel de domenii. Eu pot, nu, nu pot decât să vă spun că eu nu fac parte din categoria celor care se opun intervenției UE în plan umanitar. Nici nu mă gândesc uh, cum să nu participăm la astfel de eforturi umanitare. Este un semn de solidaritate, dar este și un semnal politic uh, în comunicarea noastră, comunicarea noastră externă și un semnal pe care îl lansăm în plan global. De altfel, avem consacrat uh, principiul care, pe care se întemeiază această activitate și în tratatul de la Lisabona. Avem deja o, o listă a specialiștilor, pe experților pe care putem uh, coopta, uh, pe care putem consulta. Acest lucru arată că avem capacitatea de a reacționa rapid. În cazul catastrofei din Filipine am avut o foarte bună coordonare și am făcut foarte mulți pași înainte în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Deci felicitări doamnei Strifler și felicitări și Comisiei. Cred că putem să ne felicităm pe noi toți pentru faptul că acum am ajuns să adoptăm acest raport pentru că este într-adevăr un, un pas înainte în ce privește solidaritatea internațională. Mulțumesc, domnul Cortes Mulțumesc, președinte. În primul rând, aș dori și eu să o felicit uh, pe doamna Strifler și și pe doamna comisar uh, Georgieva care beneficiază de sprijinul necontenit a grupului parlamentar socialiștilor și democraților. Este important că ajungem să ne exprimăm acum votul asupra acestui uh, proiect, pentru că mm, din 2008 uh, uh, lucrăm la așa ceva și după tratatul de la Lisabona devine astfel un instrument obligatoriu. Sute de europeni ar putea să se dovedească de ajutor în uh, zone cu conflicte și probleme umanitare. Și este important că acest uh, proiect este complementar față de alte structuri de ajutor umanitar. Acest uh,

Mulțumesc, doamnă președintă. Am auzit uh, această propunere din partea Comisiei uh, pentru a exprima valorile europene atunci când ne confruntăm cu crize și catastrofe în diverse țări. Cunoaștem care este situația actuală Comisia a prevăzut crearea acestui corp voluntar care trebuie să completeze ceea ce există. Această nouă abordare este una care ne încântă pentru că sunt prevăzute norme pentru selectarea, formarea și crearea de voluntari împreună cu agențiile specializate. De asemenea, se prevede uh, o revizuire la jumătatea intervalului pentru a vedea care a fost uh, eficiența acestui corp în funcție de diferiți indicatori. Da, într-adevăr și eu doresc să există indici de calitate și cantitativ. Felicitări pentru această propunere. Trecem la procedura Catch the Eye. Există 11 solicitări și vreau să dau tuturor timpul, de aceea vă rog să respectați minutul strict. Începem prin doamna Panayatova. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru acordul cu Consiliu cu privire la această propunere de înființare a unui uh, corp de voluntari pentru ajutorul umanitar. De asemenea, doresc să-i mulțumesc pentru eforturile doamnei comisar pentru, uh, prin care încearcă să angajeze în mod activ cetățenii în acest proces. Mi-aduc aminte că acum doi ani reprezentam Comisia pentru Afaceri Europene din Parlamentul Bulgar și am avut uh, în Bulgaria sprijin transplatinic pentru crearea unui astfel de corp de voluntari. Acest lucru este important și pentru perfecționarea profesională a celor tineri, oferindu-le posibilitatea să învețe, să dobândească experiențe uh, importante și să fie înregistrați în acel registru pentru voluntari europeni. De asemenea, uh, salut și propunerea și vorbitoarea este întreruptă. Doamna care are cuvântul. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Znic dobrovolnic am ascultat cu mare interes. Cred că constituirea Corpului Voluntar European pentru Ajutor Umanitar este foarte important și pentru perceperea Europei în exterior, dar și pentru perfecționarea voluntară a tinerilor. Tinerii pot să meargă acolo unde este nevoie de ei, pot să acumuleze experiențe foarte bune și uh, astfel se oferă uh, tinerilor europeni posibilitatea de a vedea care sunt nevoile în afara UE, pentru că în UE toată lumea are pretenții, toată lumea consideră de la sine înțeles multe lucruri și nu este de la sine înțeles să ai uh, de ce mânca, să, mergi la, să poți merge la școală și așa mai departe. Este foarte bine însă să putem să ne bazăm pe alții atunci când avem nevoie. Și mulțumite Corpului Voluntar European avem acces la această schimbare de mentalitate și de paradigmă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Micolasici. Mulțumesc, doamnă președinte. Európskeho zboru pre pomoc Doamnă președinte, propunerea pentru constituirea Corpului Voluntar European pentru Ajutor Umanitar are, ca scop, are scopuri foarte concrete eh, de ajutorare a persoanelor eh, și grupurilor de persoane aflate eh, la nevoie. Este foarte important ca cetățenii Uniunii Europene să aibă posibilitatea să participe personal la ajutorul umanitar acordat de UE. Însă trebuie să ținem cont de faptul că acest ajutor minoritar se desfășoară în condiții deosebite, specifice și de aceea este necesar un cadru de securitate personală corespunzător. Sigur că ambiția, dorința de a ajuta, bunăvoința oamenilor este salutare, dar trebuie să existe și securitate pentru cei care ajută. Mulțumesc, domnul Ferreira. Nu punem în caz. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu punem uh, sub semnul întrebării, ci salutăm uh, solidaritatea și altruismul. Sunt cu siguranță mulți uh, cetățeni europeni care doresc să facă voluntariat în țările în curs de dezvoltare. Totuși trebuie să avem anumite rezerve față de această propunere de creare a unui corp voluntar european de ajutor umanitar, pentru că voluntarii sunt instrumentalizați. E vorba de a exploata valori și sentimente și Uh, sunt puse în față, chiar dacă ele nu sunt uh, bine uh, implementate în celelalte domenii de politică ale Comisiei. Și mai există și alte afirmații care, în opinia noastră, nu sunt uh, favorabile pentru ajutorul pentru dezvoltare. Mulțumesc, domnul Kelly are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Newton Dan ne-a spus deja că um, subiectul acesta cu siguranță nu va fi prea promovat în mass media. Doamna comisar ne-a spus că 90% din cetățenii europeni sunt pentru aceste propuneri și uh, cred că Trebuie să sprijinim raportorul și raportorii din umbră pentru treaba foarte bună pe care au făcut-o în liniște pentru a prezenta aceste propuneri. Este foarte bine că oamenii sunt deschiși spre voluntariat. Eu cunosc personal uh, tineri care au fost implicați în activități de voluntariat după ce și-au încheiat studiile și au făcut acest lucru în alte țări. Știu de asemenea și persoane vârstnice care au ajuns la vârsta pensiei și care își alocă o mare parte din timp activităților de voluntariat. E bine, deci, că uh, organizăm aceste lucruri pentru că oamenii să se poată organiza mai bine. Mulțumesc, domnul Obermaier, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, antevorbitorului meu care avea uh, îngrijorări în legătură cu poziția uh, euroscepticilor, pot să-i spun că suntem sceptici în unele privințe, dar în același timp suntem și voluntari și ne angajăm pentru voluntariat. Eu de la vârsta de 15 ani fac parte într-o activitate umanitară, la, fac parte dintr-un corp de pompieri voluntari care a participat nu în țări terțe, ci în Germania, Italia, Slovenia în intervenții umanitare. Ideea este superbă, eh, cred că este extraordinar că oferim posibilitatea tinerilor să intervină în acest fel, chiar dacă consider cam subdotat eh, această, acest eh, program. Eh, trebuie să spun însă că avem foarte multe probleme și în plan intern european. Eh, avem o serie de eh, activități care ar putea fi făcute de pildă în prevenirea incendiilor în Grecia, am putea foarte, face multe lucruri, inclusiv activități umanitare. Nu trebuie să mergem întotdeauna în străinătate. Mulțumim, doamna Zuica. Mulțumesc, doamnă președinte. Am asistat uh, în ultimul timp, uh, atunci când catastrofele lovesc anumite părți ale lumii, că e nevoie de o acțiune rapidă pentru susținerea victimelor. Este un uh, imperativ moral până la urmă pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care acordă aproape 50% din ajutorul umanitar la nivel global și în uh, tratatul de la Lisabona se prevede de fapt deja crearea acestui corp voluntar european de ajutor umanitar și tocmai am auzit că 88% dintre cetățenii europeni consideră că e important să se financeze un astfel de corp de voluntari și în perioade de restriște economică. În cazul um, Croației s-au um, realizat 466 de activități de voluntariat în 2012 cu 940 9422 de voluntari în total. Deci la noi activitatea de voluntariat este foarte dezvoltată.

pe de o parte vorbim de echipa voluntarilor europeni, pe de altă parte ar trebui să fim mândri de purtarea drapelului european Uh, în afara Uniunii Europeane și am fost acuzați uh, de faptul că noi euroscepticii nu uh, vrem să participăm la astfel de acțiuni. Stimate coleg deputat, vă invit la noi în Ungaria Uh, unde puteți să, să vedeți cum europenii care cumpără în magazinele lanțurilor veste europene câștigă 250 de euro pe lună și încercați atunci să-i faceți, să-i convingeți să defileze sub drapelul european în misiuni umanitare în străinătate. Mulțumesc! Domnul Plenković are acum cuvântul. Ah, Bucar. Domnule Plecovici, numai puțin există un cartonaș, doamnă Morvai, aștept, acceptați un cartonaș albastru? Doamnă Morvai. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, doamnă Morvai, soția mea este din Ungaria. Am petrecut acolo Crăciunul, am rude, deci n-am nicio problemă să accept invitația dumneavoastră de a veni în Ungaria. Cunosc mulți maghiari și cu mare plăcere vreau să vorbesc cu mult mai mulți și sunt sigur că vor fi cu toții foarte încântați, așa cum sunt cei pe care îi și cunosc. doamnă Morvai. Nagyon köszönöm, Vă mulțumesc, domnule coleg deputat, și uh, vă rog, stimați colegi care mai sunteți în sală, să fiți martori pentru faptul că am lansat cu toată seriozitatea această invitație, nu doar pentru a vă eh, face eh, un program în spaurile și cafenelele eh, din Budapesta, ci pentru a vă duce în, în întreprinderile din Budapesta, din Ungaria, să vă, pentru a vă duce la Tesco, care e o firmă britanică, din câte știu, să vorbiți acolo cu aceia care lucrează acolo în condiții cele mai dificile și pe aceea se convinge să defileze sub drapel european. Mulțumesc, doamnă Morve, pentru propunere. Domnul Plenković acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că înființarea acestui corp voluntar european de ajutor umanitar este o idee bună pentru Uniunea Europeană și salut eforturile care au fost făcute de doamna Gheorgheva în acești patru ani. De asemenea, cred că există un model care a fost stabilit de Națiunile Unite și tot ceea ce a făcut Comisia și consultările cu ONG-urile ne arată că e nevoie de un cadru juridic solid și de un cadru bugetar, având în vedere cele 150 de milioane de euro pe care îi avem la dispoziție pentru activitățile tinerilor și pentru cetățenii mai în vârstă care au cunoștință și entuziasm și care pot să îi ajute pe cei care se confruntă cu situații dificile. De aceea, cred că acest corp va contribui la vizibilitatea noastră, la vizibilitatea Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Stirare, acum cuvântul. Hvala, gospođo predsjednice. Evo ja pozdravljam Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să salut raportul colegei noastre Strifler și uh, să spun că această inițiativă pentru crearea unui corp de voluntari confirmă până la urmă rolul de lider pe care Uniunea Europeană îl are în acest domeniu. Sunt uh, sigur că cei aproape 20.000 de voluntari din Croația vor saluta de asemenea această măsură și că ea va Um, consolida crearea unei dimensiuni uh, europene și și de crearea sau întărirea identității europene. Da, există o diferență între noi, cei care uh, credem în proiectul european și populiștii de pe uh, cealaltă parte a sălii ultima eh, dezbatere au vrut să închidă și granițele noastre vis-a-vis -vis de tineri care pot contribui la competitivitate. Ei eh, sunt eh, persoane care nu vor să îi ajute pe alții. Mulțumesc, iată că am încheiat cu procedura intervențiilor spontane. Are acum cuvântul doamna comisar. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt copleșită de exprimarea sprijinului pe care l-am auzit în ceea ce privește acest corp voluntar european de ajutor umanitar. Aș avea trei observații de făcut, două ca răspuns la comentarii și o parte de final, ca să răspund la intervențiile pe care le-am auzit. S-au manifestat aici preocupări cu privire la modul în care Uniunea Europeană implementează acțiunile de dezvoltare și dacă ajutor, voluntarii de ajutor umanitar european ar contribui sau nu la dezvoltare. Vreau să subliniez că am lucrat pentru a crea un corp voluntar european cu oamenii competenți și calificați să-i ajute pe alții și să-i ajute pe alții să se ajute singuri. În conceptul nostru am introdus 7000 de voluntari pregătiți la nivel local, astfel încât să putem contribui la consolidarea capacității locale de a răspunde situațiilor de dezastru și la momentele în care se confruntă cu forțele naturii care nu pot fi anticipate. Au existat o serie de comentarii referitoare la vizibilitate și la cum să uh, ne asigurăm că oamenii primesc și veștile bune. În momentul de față pot să vă spun că facem mari eforturi pentru această inițiativă și Parlamentul ne ajută la creșterea vizibilității sale. Mâine, la ora 4, doamna Stifler și cu mine vom avea uh, o discuție pe Twitter. Deci dacă vreți să participați, uh, sunteți binevenit. Și acum, serios vorbind, într-adevăr este foarte dificil să faci ca și veștile bune să fie promovate E mult mai ușor să atragi atenția asupra dezastrelor atunci când ele se produc și mult mai greu să faci eforturi de prevenire. Și de aceea am creat această inițiativă, de aceea ne ocupăm de protecția civilă și de aceea subliniem uh, importanța implicării în prevenire. Este dificil, dar trebuie să ne asigurăm de acest lucru, astfel încât în viitor mai puțin oameni să fie afectați. Și observația mea sau comentariul meu de final se referă la faptul că eforturile și ce e mai greu de-abia acum începe, fiindcă această inițiativă trebuie să fie acum pusă în practică, să devină o realitate și mă bucur să pot spune aici că ne bucurăm de un sprijin extins din partea organizațiilor umanitare. La început au privit inițiativa noastră cu scepticism, dar acum că au participat la structurarea sa, ni s-au alăturat și sunt sigură că ceea ce vom face noi va ajuta Europa să devină o adevărată forță a binelui în lume și va ajuta imaginea noastră de europeni, va ajuta eh, la creșterea competitivității Europei. Europa este o regiune bogată nu doar eh, din punct de vedere financiar sau al resurselor, ci și din punct de vedere al valorilor și oamenilor. Și asta uh, Uh, oferă mare satisfacție în ceea ce privește activitatea pe care o desfășurăm. Mulțumesc, doamna Sifler, aveți uh, cuvântul în final. Foarte scurt, mulțumesc, dat fiindcă s-a spus tot ce se putea spune, dați-mi voie să închei. La început existau câteva poziții reticente din partea ONG-urilor în ceea ce privește securitatea acestor voluntari. În raportul nostru veți constata că am răspuns absolut tuturor acestor preocupări și întrebări. Aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru că um, au fost implicate și raportorilor din umbră, fiindcă am lucrat foarte bine împreună, asistenților mei, vreau să le mulțumesc, doamnei comisar Gheorgheva și asistenților săi, a fost o plăcere să lucrăm împreună. Am lucrat mult timp, dar foarte plăcut. Am creat un nou instrument cu o adevărată plus valoare și care, încă o dată, reflectă acest concept al cetățeniei europene de care avem cu toții nevoie. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei raportor, am încheiat uh, discuția și pe 20 februarie la prânz va avea loc votul. Și acum o salutăm pe doamna comisar care se va retrage. Acum ajungem la intervențiile cu durata de un minut și pentru început am să dau cuvântul domnului Niculescu. Un minut. Vă mulțumesc. Aș dori să atrag atenția plenului asupra unei